Împreună cu președintele Consiliului voi semna 10 acte în procedură legislativă obișnuită. Acestea vor fi adoptate. Acestea vor apărea în procesul verbal